Cred că putem începe. Îmi cer scuze pentru întârziere. Vă reamintesc regimul lingvistic, pe care cred că îl cunoaștem cu toții. De asemenea, vă reamintesc că în această dimineață o să începem uh, întâi cu avizul primim, uh, privind sistemele europene de radionavigație prin satelit și apoi continuăm cu securitatea informatică. Și la sfârșitul uh, întâlnirii noastre din această după-amiază vom avea o reuniune a biroului extins. Dacă nu aveți niciun fel de observații, vom considera agenda ca fiind adoptată și putem trece la Următorul punct, uh, anunțurile președintelui. Avem o întâlnire extraordinară a Comisiei pe 8 mai de la 11 jumătate la 12 jumătate, obiectivul acestei reuniuni fiind dezbaterea unei uh, propuneri de rezoluție uh, redactată de Comisia AFET privind negocierile privind comerțul cu armele. De asemenea, vom avea o altă reuniune privind apărarea inteligentă și punerea în comun a resurselor. Persoanele care sunt interesate să uh, afle mai multe despre aceste teme sunt invitate să participe la aceste două reuniuni și acum începem cu ordinea noastră de zi pentru această după amiază avem un schimb de opinii privind implementarea și operarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit. Comisia competentă pe fond aici este Comisia ITRE. Raportorul nostru pentru aviz este domnul Terho. Vorbim despre sistemele Galileo și ECNOS și îi voi da cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să spun că propunerea comisiei mi se pare foarte completă și bună, pentru că ia în considerare mai multe sectoare, de la telecomunicații până la energie. De asemenea, consider că sistemul european de navigație prin satelit, sub forma Uh, Galileo și ECNOS oferă o independență strategică atât Uniunii Europene cât și statelor membre. Programele Galileo și EGNOS sunt niște programe uh, de, deosebit de importante ale Uniunii Europene și trebuie să se bucure de un potențial de plin. Cred că în această propunere, aspectele legate de apărare nu sunt suficient de bine reprezentate, precum și alte uh, sectoare de asemenea. Nu voi vorbi despre aspectele bugetare pentru moment, dar potențialul legat de securitate ar trebui să fie abordat mai în profunzime. Beneficiile din punct de vedere al securității al uh, sistemului GNSS au fost um, deja prezentate în studiile realizate de Parlament în anul trecut. De asemenea, se știe deja că celelalte sisteme de satelit pot fi utilizate și pentru scopuri civile. Nu trebuie să uităm că potențialul de apărare și securitate a fost deja demonstrat în practică în mai multe operațiuni, ca de exemplu cele din Libia, unde uh, a existat o problemă legată de capabilități, de capacități. De asemenea, partea civilă ar trebui să fie controlată de o administrație civilă. Acest lucru este clar. Însă, este realist să recunoaștem că avem de-a face cu o tehnologie cu utilizare duală care poate fi uh, folosită și cu, în scopuri um, de securitate, atât din punct de vedere civil cât și din punct de vedere militar. De asemenea, trebuie menționate avantajele de poziționare, de navigație, de uh, cercetare, de mm, căutare și salvare, operațiunile de mm, menținerea păcii, toate aceste beneficii trebuie și ele menționate, uh, pentru că oferă Uniunii Europene o independență strategică. Și ultimul punct care este deosebit de important, independența Sistemului european bazat pe GPS este un uh, element foarte important pentru uh, proiectul Galileo încă de la început. În uh, perioadele de pace, această independență nu este un aspect atât de critic, însă în perioade de criză este vital ca uh, forțele de securitate să poată avea la dispoziție un sistem fiabil care să fie condus de Uniunea Europeană. Uh, de aceea, mecanismul Galileo are, un, uh, are o valoare adăugată uh, deosebit de substanțială în uh, momentele de criză. În concluzie, Sistemul Galileo are aspecte de securitate clare. Programul Galileo are un cost estimativ de 20 de miliarde de euro, dintre care o mare parte au fost deja cheltuiți. Și trebuie să luăm în considerare uh, potențialul complet al acestui sistem care include și uh, potențialul de apărare și de securitate. Din punct de vedere administrativ, uh, aspectele de securitate ale acestui sistem Galileo intră Uh, în domeniul public, în domeniul de serviciu public și atunci statele membre sunt cele care trebuie să decidă dacă și când doresc să utilizeze potențialul de securitate al acestui sistem. Unele state membre pot decide să nu utilizeze acest sistem, dar uh, alte state membre au uh, indicat deja că sunt interesate să utilizeze acest sistem și putem să le oferim liniile directoare și orientările necesare pentru a face asta. invit colegii uh, să își spună părerea legată de această propunere. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc pentru această intervenție scurtă și în numele Comisiei Europene îi dau cuvântul domnului Flament. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că este nevoie să fac o prezentare a propunerii din moment ce domnul Tero a intrat deja în uh, subiect. Vă reamintesc că se propune adăugarea acestui concept de utilizare dublă, iar ce vrem noi să precizăm este că anul trecut regulile de acces la acest uh, serviciu au fost uh, uh adoptate și aceste reguli de acces la PRS specifică în mod clar că fiecare stat membru va putea decide în mod independent lista utilizatorilor cărora le va oferi acces la PRS, precum și uh, folosul pe care aceștia îl vor avea utilizarea pe care acest, aceștia o vor avea. De asemenea, lucrăm la niște norme minime comune pe care fiecare stat membru care va dori să utilizeze aceste sisteme va trebui să le respecte. De aceea considerăm că utilizarea acestor sisteme va fi uh, bine mm, încadrată de toate aceste uh, texte legislative. Mm, doamna președintă, vă mulțumesc, domnule, mm, pentru aceste mm, observații și dau cuvântul doamnei Copa, care este prima înscrisă pe lista noastră. Mulțumesc. Acest proiect uh, vine în continuarea unui regulament din 2008 care definește cadrul de guvernanță al sistemelor Galileo și EGNOS. Trebuie să vedem uh, care este opinia membrilor acestor, acestei comisii. Când e vorba de finanțare, trebuie să Uh, subliniem necesitatea unui, unei discipline bugetare și a unui management financiar corect. Din acest punct de vedere, sunt mulțumită să văd că punctele definite în acest regulament reafirmă necesitatea unei informări uh, regulate a Parlamentului privind implementarea acestor probleme. Articolul 32 este un uh, articol bine formulat și deși nu sunt un expert expert, am avut impresia citind acest um, regulament că se acordă prea multe competențe comisiei. Conform acestui regulament, comisia este responsabilă de a um, asigura interesul financiar al Uniunii Europene și are de asemenea un drept de a audita uh, beneficiarii și uh, contractanții. Și întrebarea care se pune aici este cine controlează comisia. Poate că trebuie să se spună ceva și despre necesitatea de a uh, asigura dreptul Parlamentului European de a controla uh, acest proces și de a solicita Comisiei o raportare mai detaliată în ceea ce privește activitățile financiare. Sigur, este un punct de natură generală. Acum, din punct de vedere al Comisiei SEDE, cred că trebuie să, să subliniem importanța acestor sisteme pentru independența și siguranța Uniunii Europene, mai ales în legătură cu misiunile de apărare. Când vorbim despre independență, trebuie să ne gândim și la implicarea țărilor terțe în acest program. Eh, trebuie recunoscute colaborările necesare și interoperabilitățile cu alte sisteme. În plus, am și câteva dubii. Eh, în primul rând, cum se asigură independența sistemelor europene atunci când este nevoie de implicarea tehnică a unor state terțe? În al doilea rând, cum este vorba de un uh, subiect care intră în uh, sfera de aplicare a articolului 28, uh, mă întreb ce se întâmplă cu um, obiectivele pur militare, cum ar fi um, misilele direcționate împotriva unor ținte stabilite. De asemenea, mă întreb dacă există niște criterii suplimentare care trebuie aplicate aici pentru țările terțe, de exemplu ca țara terță respectivă să fie încheiat un acord cu Uniunea Europeană. Și în cele din urmă, în ceea ce privește infrastructura, mă întreb dacă bugetele uh, bugetul acoperă și, și partea de infrastructură sau statele membre trebuie să se ocupe de această parte. În ceea Aș dori de asemenea să salut um, mențiunea care se face în introducere asupra necesității de a actualiza regulamentul din 2004. Uh, comisia noastră a considerat încă de la început că este nevoie de o clarificare um, a acestui regulament și este nevoie de un calendar uh, mai clar pentru revizuirea acestuia. De asemenea, Trebuie, de asemenea subliniată cooperarea cu Serviciul um, European de Acțiune Externă. Mulțumesc. Acum doamna Lözing. Da, auf Deutsch sprechen. <coughs> ja, ich... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. O să vorbesc în germană, dacă îmi permiteți. Sunt uh, de acord cu multe dintre uh, comentariile făcute de antevorbitori și aș dori să-i mulțumesc domnului Tarho pentru acest raport. Mă bucură foarte mult că o de o parte din aceste aspecte, pentru că întotdeauna am fost în favoarea sublinierii utilizării militare a sistemului Galileo. Mă bucură, deci, faptul că mulți dintre deputații din această comisie au uh, respins uh, această idee și au spus că utilizarea militară a proiectului uh, Galileo trebuie să fie clarificată. În orice caz, concluzia mea este Uh, legată în principal de uh, aspectele bugetare. Pentru că atunci când văd un proiect care are o utilizare militară atât de puternică, fie că vorbim despre dublă utilizare sau despre utilizare în principal uh, militară, se pune o întrebare clară legată de transparența bugetară. M-am uitat ultima oară, vorbeam despre 1,7 miliarde, acum vorbim despre 2 miliarde. De unde vor proveni acești bani? Și aș dori de asemenea să subliniez și faptul că această utilizare militară clară a sistemului Galileo a dus la faptul că chinezii nu mai pot să mai ia parte la acest proiect pentru că el a devenit mult prea militarizat. Tocmai de aceea, un proiect comun cu China ar fi ușurat situația contribuabilului european, lucru care este evident foarte important, mai ales în aceste momente de criză. Cred, deci, că această utilizare militară puternică nu ar trebui să fie finanțată dintr-un buget civil. Și de aceea aș fi în favoarea ideii de a aplica transparență bugetară într-un mod cât se poate de clar, pentru a vedea ce bani sunt folosiți și în ce scop. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ceambol! Um, last, yes, thank you, Madam Chairman. I... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt expert în Galileo, dar vreau să spun că costul real nu este încă cunoscut nu a fost bugetat pe deplin. Am înțeles că s-a făcut un buget doar pe proiectele în derulare până în acest moment și că au fost niște costuri foarte înalte. Am înțeles bine acest lucru? Nu sunt expert, dar asta mi s-a spus, că ar fi primul punct. Al doilea punct, dacă aceste costuri nu sunt cunoscute, Colegul meu vorbea despre independența strategică a Uniunii Europene, care este principalul beneficiu al acestui proiect. Dar vreau să întreb, cu ce preț obținem acest beneficiu? Pentru că dacă nu știm acum care este costul proiectului Galileo și cât va costa pentru uz civil, uh, atunci, care, și care este costul uh, tehnologiei cu dublă utilizare, asta mă îngrijorează, pentru că s-ar putea ca aceste costuri suplimentare să fie uriașe. Deci, ideea mea este că dacă nu ne este clar care sunt costurile pentru utilizarea civilă pe de o parte și pentru utilizarea militară pe de altă parte și care sunt beneficiile pentru independența strategică, eu nu cred că pot să susțin această propunere așa cum este ea formulată în prezent. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Galo, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că, în primul rând, atunci când vorbim despre standardele tehnologice la Galileo și la EGNOS, putem spune că avem nevoie de aceste standarde, atât pentru utilizare civilă, cât și pentru utilizare militară. Cred că faptul că uh, China nu mai este implicată în proiect ar putea fi utilizat în propriul nostru uh, beneficiu, pentru că există o temere generalizată că, până la urmă, China va face ceea ce, va, ceea ce face întotdeauna, și anume să încerce să prindă din urmă standardele noastre tehnologice prin copiere pentru a le utiliza apoi în alte scopuri. Deci acest gen de tehnologie foarte sofisticată este bine să fie păstrată secretă de principalul nostru, față de principalul nostru uh, concurent. Deci trebuie să ne asigurăm că nu este utilizată dincolo de cadrul prevăzut. În ceea ce privește declarația reprezentantului Comisiei, statele membre au mână liberă în ceea ce privește utilizarea acestui uh, serviciu public reglementat pe RS. Deci, dacă facem ceva împreună ca Uniunea Europeană, cred că este o idee bună să avem, în general, o politică spațială care să sprijine propria noastră securitate și propriile noastre politici de apărare. Dacă avem o misiune militară ca Uniunea Europeană în care toate statele membre uh, iau parte, deci în unanimitate, atunci ar trebui să profităm de tehnologia pe care o avem la dispoziție. Pentru că altfel vorbim despre o irosire a capacităților dacă lăsăm pur și simplu această tehnologie deoparte neutilizată. Asta ar însemna, de asemenea, că și costurile ar putea să fie prea mari. În ceea ce privește sistemul EGNOS, comparat cu sistemul uh, GPS din Statele Unite, cred că EGNOS este mult mai exact. Și GPS-ul nu este la fel de exact, pentru că prietenii noștri americani voiau un sistem mai exact pentru uz civil și vrem să ne asigurăm că această parte de exactitate conținută de sistemul EGNOS poate fi utilizată și în scopuri uh, civile. Nu spun că n-ar trebui să fie folosită și în alte scopuri, dar aș vrea să am câteva clarificări din partea Comisiei. Vreau să știu cum pot fi utilizate cele două sisteme, EGNOS și Galileo, pentru a, sprijina, pentru a sprijini politicile noastre comune de apărare și, pen, și intențiile noastre comune atât la nivel militar cât și la nivel civil. Cred că este important ca acordurile cadru la nivel european uh, referitoare la cooperarea cu Serviciul de Acțiune Externă și cu Comisia ar trebui să fie utilizate aici pentru a ne asigura că misiunile pot fi îndeplinite așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Danke. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi dați voi, aș dori să vă pun câteva întrebări. Am citit toate documentele pe care ni le-ați trimis pentru reuniunea de astăzi și am fost foarte atent la detalii și sunt foarte recunoscător pentru că cred că aceste documente au fost foarte cuprinzătoare. Astăzi vorbim despre un proiect care este un proiect extrem de important pentru Uniunea Europeană și dacă acest proiect va avea succes și cred că cu toții credem că va avea succes, atunci cu siguranță va fi un succes uriaș, dar dacă eșuăm, asta va însemna că pe termen lung Uniunea Europeană nu va putea să pună în aplicare proiecte mari și avansate din punct de vedere tehnologic. Programul ar trebui să devină operațional pe deplin în 2020 și știu că până acum bugetul european a fost nevoit să acorde aproximativ 8 miliarde de euro pentru acest proiect. Și întrebarea mea aici ar fi următoarea, pentru că ne aflăm într-o etapă de implementare în acest moment. După această fază mai mult conceptuală, ne, ne apropiem încet încet de faza operațională și întrebarea mea adresată Comisiei Europene este cum arată lucrurile în realitate? Care sunt elementele acestui sistem care au fost deja puse în aplicare? A doua întrebare, potențiala utilizare militară a sistemului, pentru că ne aflăm în momentul de față într-o situație în care marea majoritate a statelor membre sunt în același timp și membre NATO. Care va fi sistemul care va câștiga atunci când uh, vorbim despre utilizarea pentru trupe în cadrul NATO, spre exemplu? Pentru că știm cu toții că NATO este oarecum guvernat de americani și de tehnologia americană. Deci asta ar fi a doua întrebare. Și a treia întrebare și ultima noi locuri de muncă, pentru că s-a folosit uh, argumentul că acest uh, proiect va aduce noi locuri de muncă în Europa. Locuri de muncă extrem de interesante pentru că se referă la tehnologii noi avem date suplimentare? Pentru că cred că în momentul de față vorbim doar despre un slogan. Citind documentele pe care mi le-ați pus la dispoziție, nu văd uh, care sunt cifrele despre care vorbim. Vorbim despre 500 sau 5000 de locuri de muncă, pentru că este extrem de important ținând, locuri, uh, ținând cont de acest lucru. Domnul Tarant, mulțumesc uh, foarte mult. Am o singură observație mică Am înțeles că s-a solicitat și avizul opiniei publice în cadrul acestui proiect în perioada 2007-2009, dar asta este înainte să se aplice măsurile de austeritate. Ar putea Comisia să ne ofere un răspuns mai recent din partea opiniei publice în ceea ce privește cheltuielile publice? Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte să dau cuvântul uh, Comisiei pentru a răspunde la aceste întrebări importante și cred și interesante, Cred că trebuie să spun că acest proiect este unul strategic pentru noi. Dacă reușim, atunci uh, succesul va face parte din uh, politica noastră comună de securitate. Bineînțeles, este important să investim fonduri în acest proiect și să avem succes, dar este la fel de important să îndeplinim și alte obiective strategice. Îi dau acum cuvântul domnului Taran pentru a răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Ideea de a răspunde la toate întrebările nu va fi simplă, pentru că au fost întrebări multe și variate, dar o să încerc să rezum cât mai detaliat. Cred că trebuie să începem cu punctul de plecare. Unde ne aflăm în acest moment cu programul? Am, ascultat, am auzit uh, diverse cifre care au circulat până acum, de 5 miliarde de euro care au fost investite până acum în sistemul Galileo. Cu aceste 5 miliarde de euro, ce am făcut? Avem deja doi sateliți experimentali care au fost lansați pe o orbită de mai mulți ani și acești sateliți experimentali au putut să demonstreze că industria europeană este într-adevăr capabilă să producă toate elementele necesare pentru a pune în practică infrastructura Galileo. Apoi, avem, am lansat deja doi sateliți operaționali uh, pe 21 octombrie, în urmă cu câteva luni, deci, și uh, preconizăm să mai lansăm încă doi sateliți operaționali în, acești, uh, în acest an. În cadrul aceluiași buget de 5 miliarde de euro am lansat niște contracte cu parteneri industriali, industrial pentru a acoperi uh, anumite părți ale sateliților care vor fi uh, lansați. Apoi, avem un centru de control și uh, stații care sunt răspândite pe întregul glob. În același buget de 5 miliarde de euro, se poate spune că am investit pentru a obține până la finalul anului 2015 o constelație de 26 de sateliți. Asta am făcut cu banii de care am dispus până în prezent. Acum, propunerea despre care vă vorbim acum, propunere care se referă și la guvernanță și la buget, această propunere, deci, identifică necesarul pentru exploatarea sistemului între 2014 și 2020 și această sumă se ridică la 7 miliarde de euro, o sumă care a fost uh, determinată într-un mod foarte precis pentru că ne-am uh, bazat uh, pe experiența dobândită cu contractele industriale deja existente am uh, lucrat, uh, am colaborat strâns cu Agenția Spațială Europeană, care are mare uh, experiență de 30 de ani uh, în ceea ce privește sistemele spațiale și am uh, ajuns la aceste cifre discutând și cu experții statelor membre pentru că, fie, pentru că unele state membre au agenții spațiale naționale și toate aceste cifre au fost revăzute de experți. Deci asta am vrut să vă spun uh, cât am plătit până acum și ce vrem să facem cu cele 7 miliarde de euro. Având în vedere că avem 26 de sateliți, uh, nu am ajuns încă la capăt, pentru că infrastructura completă uh, constă din 30 de sateliți și trebuie să avem și tehnologia necesară pentru a exploata sistemul EGNOS, care îmbunătățește performanțele sistemului GPS deasupra Europei. În ceea ce privește controlul uh, comisiei și modul în care rapoartele sunt redactate și transmise, cred că avem deja în acest moment foarte multe rapoarte care arată cât de avansat este proiectul. Avem și reuniuni regulate cu statele membre prin sistemul de comitologie, pentru că avem un comit- o comisie de program uh, unde lucrăm cu statele membre și le arătăm uh, stadiul de evoluție și dacă Parlamentul dorește să primească rapoarte suplimentare sau dacă vreți și dumneavoastră uh, revizuiri la jumătatea mandatului, bineînțeles vă stăm la dispoziție cu toate informațiile necesare. În ceea ce privește beneficiile, aici s-au făcut studii foarte serioase de către Agenția Europeană GNSS, și aceste studii au demonstrat că simplul fapt că lucrăm asupra navigației prin satelit va aduce uh, beneficii macroeconomice societății europene în următorii 20 de ani până la 80 uh, de miliarde de euro. Deci credem că investițiile merită uh, efortul. Și putem deja spune că toate lucrările făcute în ultimii 10 ani de către sectoarele industriale europene le-au permis să dezvolte o competență în acest sector și unele fabrică receptoare uh, GPS și uh, mini-procesoare și s-au dezvoltat mult în Europa datorită tuturor investițiilor pe care le-am făcut în uh, sistem. În ceea ce privește acțiunea comună, într-adevăr, am uh, menționat în propunerea de regulament, acțiunea comună nu, iese dintr-o, nu reiese dintr-o inițiativă a Comisiei. Domnul comisar Tajani. Comisar Tajani a, i-a scris doamnei Ashton pentru a discuta tocmai despre această acțiune comună. Cam acestea au fost răspunsurile la primele întrebări care au fost adresate. Uh, iar în ceea ce privește deschiderea către țările terțe, trebuie să spunem că Galileo oferă cinci servicii. În principal serviciul uh, deschis și serviciul PRS, deci serviciul public uh, reglementat. În ceea ce privește serviciul deschis, acționăm ca un fel de GPS în acest moment. Uh, GPS-ul este disponibil uh, în toată lumea, gratuit pentru orice utilizator și serviciul nostru cu acces deschis va fi de asemenea disponibil în lumea întreagă pentru toți utilizatorii. În ceea ce privește accesul la serviciul uh, securizat PRS, bineînțeles, acolo vom deschide accesul către anumite țări terțe, ca urmare a încheierii unor acorduri care vor fi uh, formalizate uh, prin articolul 218 uh, din tratat. Cred că deja aveți în acest moment 80 până la 90% din răspunsurile așteptate. Mulțumesc! Când euh, vous parlez du coût când vorbiți despre costuri, vă referiți la costurile infrastructurii, nu? Deci, după cum am spus, am investit deja 5 miliarde de euro. Intervenție fără microfon. Da, într-adevăr, costurile care au fost identificate, cele 7 miliarde de euro pentru faza de exploatare din 2014-2020, nu înseamnă că după 2020 nu va trebui să mai plătim pentru infrastructură, pentru că, bineînțeles, odată ce infra infrastructura funcționează, ea trebuie să opereze în continuare și trebuie să fie îmbunătățită în continuare trebuie să fie actualizată pentru a satisface și a mulțumi utilizatorii. Da, deci acest uh, serviciu public, uh, serviciul prin uh, de radionavigație, va necesita în continuare investiții, măcar pentru um, păstrarea opera operațională a sistemului. Deși, în paralel, încercăm să obținem venituri din sistemul Galileo, pentru că în cele, între cele cinci sisteme există un sistem uh, comercial, un serviciu comercial și sperăm ca veniturile de la acest uh, sistem uh, comercial să ne ajute, dar ele nu vor fi suficiente pentru a acoperi costurile operaționale sistemului. Mulțumesc. Domnul Lizel a dorit să mai pună o întrebare. Deci chiar o întrebare doresc să pun. Poate din cauza faptului că nu știu prea multe pe acest uh, subiect, vreau să vă întreb un lucru. Ați spus că Galileo va încerca să și câștige bani, deci va avea un, uh, o utilizare comercială la un moment dat. Aveți vreun fel de date, de analize care să ne spună având în vedere că sistemul de, până în acest moment a fost finanțat din fonduri publice uh, Uh, n-ar trebui să mergem la OMC pentru asta, având în vedere că folosim uh, fonduri publice pentru finanțarea sistemului? You have the floor for the answer. Aveți uh, cuvântul pentru a răspunde? Donc pour ce qui est de, de ce service commercial, effectivement. Deci, din punctul de vedere al serviciilor comerciale, în cele cinci servicii există și unul care este comercial și studiile arată că în 10-15 ani acest serviciu comercial ar trebui să uh, aducă o zecime din costurile operaționale, dar în momentul de față nimeni nu crede că vom fi târâți în fața OMC pentru că nu există realmente o concurență pe, în acest domeniu. Și ceea ce încercăm să facem este să punem la dispoziția anumitor operatori comerciali capacitatea furnizată de sistemul uh, Galileo pentru a putea dispune de aceste uh, și pentru a putea dispune de aceste capacități, operatorii comerciali vor trebui să contribuie la uh, mentenanța sistemului. Mulțumesc, sper că sunteți mulțumiți de răspuns și dau cuvântul domnului Terho, raportorul. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc colegilor pentru comentarii. Lucrările vor continua cu raportorii din umbră și sunt sigur că voi găsi, vom găsi până la urmă bun, soluții bune. Ok. Domnule Galler, vreți să interveniți? Ă, da, și voi vorbi acum în engleză. Aș dori să clarifice Comisia cum cred ei că Galileo și EGNOS ar putea să fie folosite pentru a susține misiunile noastre militare. Știu că suntem ă, în Comisia nu la Transport, dar aveți idee despre acest lucru? Vă rog. Domnule Donskis. Încă o întrebare și apoi veți răspunde la două întrebări. About... Mulțumesc. Aș dori să întreb despre relația între serviciul Galileo în ceea ce privește este uzul militar și civil de spațiu aerian. M-am uitat pe documente și NATO nu este deloc menționat, este complet ignorat. Ce înseamnă această tendință? Mă refer la coordonarea aspectelor tehnice și de programare cu Agenția Spațială Europeană. Acestea sunt menționate, dar mai există și NATO cu care ar trebui să se coordoneze sau s-ar putea coordona, dar nu este menționată o asemenea coordonare. Mulțumesc, după cum vedeți, în comisia noastră există un mare interes pentru subiect. Vă rog, uh, reprezentanții comisiei să răspundă la aceste. Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Privind uh, folosirea de către NATO, propunerea noastră de regulament se referă la guvernanță și buget. Nu vrem să intrăm în detaliu în ceea ce privește utilizarea fiecăruia dintre cele cinci servicii. În ceea ce privește folosirea de către OTAN, trebuie să știți că anul trecut uh, a fost adoptat un regulament privind regulile de acces la serviciul Perez și în acest uh, document se menționează că statele terțe, în special Elveția și Norvegia și organizațiile internaționale, poate și OTAN, NATO, mă scuzați, pot avea acces la serviciu dacă semnează un acord potrivit articolului 218 din tratat. În ceea ce privește folosirea în cadrul Consiliului nu comisia decide. Noi uh, punem la dispoziție toate condițiile pentru ca apoi să se poată face aranjamentele necesare pentru toți utilizatorii în cazuri speciale. Dar statele membre decid cum este folosit uh, serviciul PERES în cazul uh, anumitor uh, misiuni de la nivelul Consiliului. Mulțumesc. Mai există alte întrebări? Subiectul este încheiat. Trecem la alt punct de pe ordinea de zi. După cum vă amintiți, în 2011, în decembrie, am avut dreptul de a pregăti mai multe rapoarte de inițiativă. Unul dintre acestea este raportul privind securitatea informatică și apărarea. Raportorul nostru este domnul Chelam, dar astăzi nu vom vorbi despre raport, ci despre propunerea Comisiei de a stabili un centru de combatere a criminalității informatice. După cum știți, problema a mai fost abordată și de ENISA și Centrul de Excelență de la Tallinn, dar astăzi avem ocazia să discutăm cu Comisia valoarea adăugată ce poate fi oferită de crearea acestui nou organism. Și despre posibilitatea de a finaliza și de a crea o mai mare coeziune în politica noastră comună. Îi voi da cuvântul Comisiei pe această temă și apoi, dacă domnul Chelam vrea să intervină sau dacă alți colegi vor să intervină, puteți să o faceți. Acum are cuvântul Comisia. Uh, expertul nostru nu a venit uh, încă pentru că s-a discutat foarte repede primul punct de pe ordinea de zi și nu a apucat să sosească. Putem să suspendăm ședința câteva minute, dar domnul Chelam, dacă este de acord, poate să ia acum cuvântul. Și apoi uh, vom vorbi cu expertul. Domnule Chelam, aveți cuvântul. Mulțumesc. Cred că trebuie să găsim în informațiile de la Comisie o nișă pentru acest centru pentru combaterea criminalității informatice. Parlamentul European uh, nu are informații referitoare la cooperarea judiciară, combaterea evaziunii fiscale, apoi există raportul ENISA, dar acest raport ar trebui să se bazeze pe politica noastră de Uh, securitate și apărare comună. Și am în minte un cadru foarte larg, scopurile pe care ar trebui să le atingem. Ar trebui să avem o abordare integrată sub forma unei uh, strategii europene împotriva uh, criminalității informatice, să căutăm cele mai bune practici care pot fi puse în aplicare. Apoi uh, mai există problema posibilității de a stabili o coordonare la nivel european, dacă ar fi necesară și care ar fi autoritățile implicate. Apoi trebuie ca anumite aspecte să fie incluse în politicile Uniunii, în special uh, politica externă și de securitate comună. Apoi rolul uh, Agenției de Apărare în ceea ce privește uh, securitatea pe internet. Problema este cum să colectăm informațiile, cum să asigurăm o cooperare mai bună între statele membre și Uniune și, bineînțeles, cooperare între aspectele interne și externe ale uh, securității informatice, pentru că știm că nu prea putem să distingem între cele două. Bineînțeles, un domeniu larg va fi reprezentat de relația între actorii publici și privați și parteneriatul public-privat. Relațiile cu partenerii externi, precum NATO, Departamentul pentru Forța de Muncă și Complementaritate, este un alt uh, subiect, de asemenea relațiile cu statele terțe, cum pot fi și ele incluse. Se pune apoi problema răspunderii juridice. Cred că ar trebui să convenim unele standarde juridice minime și să avem uh, exemple. Se pune și problema convenției care nu a fost ratificată de opt state membre ale Uniunii, Convenția de la Budapesta, se pune de asemenea problema echilibrului între flexibilitate și libertate și uh, penalizări și limite pentru folosirea sistemelor informatice. Cred că acestea sunt temele principale care vor fi incluse în uh, următorul raport. Calendarul actual uh, prevede ca prima analiză în subcomisie să fie făcută până în iulie, înainte de vacanța de vară, iar termenul limită pentru depunerea amendamentelor este începutul uh, lui septembrie. Și obiectivul este ca a doua analiză a proiectului de raport să fie făcută până la sfârșitul lui septembrie și apoi a, do- a, a, raportul să fie adoptat până la sfârșitul lui octombrie. în afet. Acum uh, rog colegii să intervină, doamnă Copa. Da, aș dori să mă refer la documentul comisiei. Să fac acest lucru acum? Expertul nu a sosit, spune doamna președinte să așteptăm întâi uh, sosirea expertului. ca să îi putem pune întrebări. Dacă aveți alte sugestii sau comentarii referitoare la raportul colegului nostru, domnul Gala. Die Situation da, în situația asta, în situația aceasta există diferite comisii, diferite co- colțuri ale Parlamentului unde se discută problema uh, securității informatice din mai multe puncte de vedere. În această subcomisie vedem că acest aspect ne afectează direct. După cum am văzut în Estonia, țara de origine a raportorului nostru, este foarte important să abordăm această problemă. Da, bineînțeles, avem uh, mai multe instituții care se ocupă de um, securitatea informatică și de mai multe aspecte ale acestei uh, teme. Există mai mulți actori uh, implicați și una din uh, problemele principale este că trebuie să ne coordonăm cu diversele organisme implicate și să existe o cooperare cu toate organismele uh, care lucrează pe această problemă. Dacă ne referim și la aspectele militare, acestea pot fi mai sensibile, mai delicate decât alte aspecte. Așadar, cred că trebuie să ajungem la un rezultat care să garanteze și să îmbunătățească securitatea. Este o sarcină foarte importantă și sunt curios uh, cum vor, uh, vor evolua lucrurile, ce vom dezbate în această zi. Însă sugerez că atunci când mai avem un astfel de punct care este fixat pentru o anumită oră, persoana expertă din partea comisiei să facă tot efortul necesar pentru a veni totuși aici, la timp. Vedeți, doamnă președinte, că încerc să umplu timpul acum și uh, Astfel, comisia noastră ar putea să își planifice mai bine lucrările și, sigur, să aibă o dezbatere mai completă și mai... Uh, dar acum chiar nu mai am ce să spun, doamna președinte. Eu încerc să umplu timpul aici, dar chiar nu mai am ce să spun. Da, doamna președintă, cred că putem să luăm o pauză pentru că e deja ora patru și din păcate nu este vina noastră dacă comisia nu își trimite experții la timp. Doamnă președintă, dacă îmi permiteți, am putea să transmitem un mesaj comisiei și să-i spunem că dacă nu există un, o oră precisă pentru fiecare punct, ar fi bine ca reprezentantul comisiei să fie prezent încă de la începutul reuniunii. Doamna președintă, da, asta ar fi ideea, într-adevăr. Oricum au întârziat și poate că putem suspenda acum ședința pentru câteva minute, pentru că este greu să vorbim despre subiectul acesta fără să avem un interlocutor, nu? Chiar dacă facem tot ce putem și subiectul este foarte interesant. Dacă poate cineva totuși suna la comisie și vă promit că vom uh, transmite o scrisoare în care să le spunem să vină de la început. Pentru că a, acum este patru. Maybe it's a victim of the cybercrime. Poate reprezentantul comisiei a fost victima unei, uh, unui, unei infracțiuni informatice? Okay, Doamna președintă, cred că putem începe acum, pentru că văd că reprezentantul comisiei a venit. I hope that you are not... Sper că nu ați fost victima unui atac împotriva securității informatice. We give the floor. Bun, aveți cuvântul uh, pentru a prezenta inițiativa Comisiei și apoi, cu siguranță, vom avea întrebări la adresa dumneavoastră, așa că să fiți pregătiți să răspundeți. Și oricum vă mulțumim pentru prezență. Uh, doamnă președintă, vă mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru această întârziere. Nu a fost un atac Uh, ci o discriminare a bicicliștilor uh, de la celelalte instituții. Nu mi s-a permis parcarea, <laughs> parcarea Parlamentului. Uh, încă o dată vă mulțumesc pentru că ați invitat un reprezentant al Comisiei care să vă informeze asupra inițiativei recente privind înființarea unui centru european de combatere a criminalității informatice. Câteva cuvinte despre contextul acestei inițiative. Știți foarte bine că um, problemele legate de securitatea informatică, inclusiv criminalitatea informatică, au ajuns ca o prioritate pe ordinea de zi în ultimele decenii și mai ales în ultimii ani. În 2010 am avut uh, niște concluzii care au fost adoptate în cadrul președinției uh, spaniole privind uh, criminalitatea informatică și statele membre au cerut Comisiei să ia în considerare posibilitatea înființării acestui centru european de combatere a criminalității informatice. În noiembrie 2010 a avut loc o comunicare privind strategia de securitate unde criminalitatea securitatea informatică a fost considerată unul din uh, cele cinci obiective esențiale ale securității mm, din Uniunea Europeană și din nou Comisia a luat în considerare înființarea unui astfel de centru. Pentru a uh, avea un uh, proces care să fie bine pregătit și inclusiv. Am avut uh, o parte pregătitoare foarte importantă, mai ales uh, reprezentată de studii de fezabilitate care au fost realizate de un contractant extern al Comisiei. Acest proces ne-a permis să purtăm foarte multe consultări uh, pe teren în statele membre pentru a vedea care sunt uh, capacitățile de combatere a criminalității informatice și pentru a identifica acțiunile cu valoare adăugată la nivel european care ar putea uh, sprijini o combatere mai eficientă a criminalității informatice. Obiectivul nostru, așadar, a fost de a răspunde la întrebări de genul ce tip de funcții ar trebui să aibă un astfel de centru și, foarte important, unde ar trebui să fie localizat acest centru. Cred că faptul că am avut un proces inclusiv în care statele membre au fost consultate, am implicat uh, practicieni, agenții, cum, uh, cum este ENISA, toate acestea dovedesc uh, faptul că înțelegem din ce în ce mai bine că pentru a aborda securitatea informatică și criminalitatea informatică într-un mod cât mai eficient, trebuie să um, uh, mergem dincolo de uh, modalitățile obișnuite de acțiune, adică dincolo de um, acțiunile polițienești, uh, implicând uh, și sectorul privat, uh, experții guvernamentali, uh, responsabil de uh, securitatea informatică și de fiabilitatea uh, rețelelor informatice la nivel național. Toate acestea au fost luate în considerare în faza de pregătire a acestei inițiative. Pe 28 martie, Comisia a adoptat uh, o comunicare suntem destul de mândri că această comunicare nu depășește opt pagini, deci am încercat să nu plictisim uh, cetățeni europeni și nici chiar uh, pe experții europeni cu um, afirmații generale de natură politică. Am vrut să punem accentul în acest document pe acest centru european de combatere a criminalității informatice. Ce am făcut? În primul rând, am subliniat care este câmpul acestor infracțiuni uh, care trebuie să beneficieze de o reacție la nivel european și avem trei grupuri de infracțiuni aici. Uh, în primul rând, infracțiunile informatice uh, comise de grupuri de criminalitate organizată, mai ales când este vorba de uh, profituri importante care sunt generate. În al doilea rând, infracțiuni care provoacă un prejudiciu grav victimelor. Și un exemplu aici sunt, uh, ar fi uh, actele de exploatare sexuală a copiilor uh, prin intermediul internetului um, și există o directivă adoptată recent în acest domeniu. A fost un succes comun al Parlamentului și al Consiliului care au ajuns la un acord pentru a avea unul din primele instrumente uh, de combatere a criminalității în acest uh, domeniu, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Criminalitatea informatică este este un aspect critic pentru, este un aspect esențial pentru că afectează niște infrastructuri critice majore, nu numai cele legate de sistemele informaționale. Și aici acest centru european de combatere a criminalității informatice trebuie să aibă și o funcție de centru de informații, un punct focal de informații uh, și ar trebui să fie situat în cadrul Europol, dar o să vă dau mai multe informații despre această localizare imediat. Încercând așadar să mergem dincolo de modalitățile obișnuite de acțiune, uh, am considerat că acest centru ar trebui să beneficieze de informații care vin nu numai de la uh, instituțiile publice, dar și de la mediul privat, pentru a fi mai bine pregătiți să identifice modurile în care sunt uh, comise infracțiunile informatice și pentru a înțelege mai bine noile moduri de acțiune ale criminalilor, ale infractorilor informatici. În al doilea rând, ideea aici a fost să reunim, să punem în comun expertiza din acest domeniu care este disponibilă în statele membre și să sprijinim uh, construcția de capacitate la nivelul statelor membre, pentru că s-au făcut foarte multe sesiuni de formare în acest domeniu până acum și una din funcțiile acestui centru va fi să se asigure că sesiunile de formare specializate sunt conduse într-un mod complementar. De asemenea, rolul său va fi uh, și să furnizeze o consiliere ad hoc uh, um, uh, față de problemele cu care se confruntă cei care realizează investigațiile cu privire la criminalitatea informatică. Europol, uh, rolul său astăzi este să uh, sprijine investigațiile de la nivelul, uh, anchetele de la nivelul statelor membre și considerăm că prin situarea centrului în cadrul Europol va face ca um, acest sprijin să fie îmbunătățit din punct de vedere calitativ și din punct de vedere al volumului. De asemenea, în acest mod, cei care vor lucra la acest centru vor avea posibilitatea de a avea o voce, de a vorbi cu o voce comună, de a acționa ca o platformă de interacțiune cu statele membre și cu sectorul privat, uh, furnizând și contribuții uh, factorilor de decizie care formulează politicile europene. Au fost testate mai multe scenarii legate de localizarea acestui centru. Uh, ne-am gândit că ar fi bine să um, fie localizat în cadrul unei agenții europene sau într-un anumit stat membru. Uh, Comunicarea Comisiei anunță opțiunea care a fost uh, selectată și anume ca acest centru să fie localizat în cadrul structurilor Europol. Um, motivele pentru această opțiune sunt evidente. Sigur că vrem să um, avem o acțiune cât mai largă, însă um, obiectivul principal al acestui centru este să reacționeze la infracțiunile informatice, și să, să-i aducă pe infractori în fața justiției. Uh, sunt acțiuni care se află în prezent în, uh, uh, printre competențele Europol și Europol a investit deja în dezvoltarea acestui tip de capacități. Iată de ce această opțiune a fost una logică. Nu avea rost să mai creăm noi agenții, noi structuri, noi entități când aceste roluri existau deja. Decizia de a plasa acest centru în cadrul Europol aduce totuși o inovație importantă și anume stabilirea unui uh, consiliu care, sau unui comitet pentru acest program care să uh, ia în considerare preocupările actorilor celor mai importanți implicați în acest domeniu al criminalității informatice, al combaterii criminalității informatice. Și în acest comitet va fi reprezentat Eurojust, ENISA, um, uh, uh, Uh, entitatea uh, responsabilă de formarea forțelor de poliție, SIPOL, de asemenea mm, uh, task force-urile care reunesc experții din domeniul combaterii criminalității informatice și care astfel vor avea posibilitatea să facă un schimb de experiențe și să discute împreună. Și echipele de intervenție în caz de urgență informatică de la nivel european, EU-CERT, Acest comitet, acest consiliu va avea o funcție de consiliere, de orientare, nu se va amesteca în uh, uh activitatea structurilor normale de management uh, ale Europol. Uh, Acum, care sunt implicațiile din punctul de vedere al resurselor? Este una din uh, problemele cele mai dificile cu care ne-am confruntat când am pregătit această comunicare. E adevărat că momentul nu este ideal. Suntem uh, conștienți că trăim o perioadă de austeritate, de discuții dificile mm, privind reducerile bugetare, dezbateri privind uh, reducerea costurilor în ceea ce privește agențiile europene și în uh, contextul perspectivelor financiare am înțeles că nu se poate face niciun fel de declarație sigură cu privire la resursele noi pe care le-ar implica acest centru. De aceea comunicarea vorbește despre o evaluare ulterioară care trebuie condusă uh, în legătură cu acest centru. Este ceva ce vom face în acest an. Sigur că uh, nu voi adăuga mm, că mm, contăm pe sprijinul Parlamentului uh, în cadrul acestor uh, discuții bugetare atât în contextul perspectivelor bugetare pentru anul 2013, dar și în contextul perspectivelor bugetare multianuale. Studiul de fezabilitate a fost uh, făcut public uh, în numele transparenței, toată lumea poate avea acces uh, la el și acolo sunt disponibile mai multe scenarii posibile. Sigur, uh, informațiile sunt indicative, nu se dă un răspuns final asupra uh, um, volumului acestor resurse. Și Uh, sigur că e vorba acolo și de niște noi posturi care trebuie adăugate la schema actuală. Acest centru va acționa mai ales ca o interfață de cooperare internațională și se fac foarte multe lucruri în acest sens. Una din inițiativele despre care Uh, pe, pe care le luăm în considerare este o inițiativă de creare a unui astfel de centru de combatere a criminalității informatice la nivel mondial în Singapore. Iată uh, o posibilitate de a acționa ca o interfață um, internațională foarte, o posibilitate foarte interesantă. Există o echipă care funcționează deja în cadrul Europol și uh, subliniez încă o dată cât de importantă este această viziune a noastră care încearcă să meargă mai departe de modalitățile de acțiune obișnuite. Uh, Centrul European de Combatere va, a Criminalității Informatice va începe să funcționeze anul viitor, însă ne dorim să existe reuniuni încă, uh, de din, încă înainte de înființarea sa între actorii implicați. Este foarte important asta pentru progresul viitor. De aceea cred că în cursul anului 2013 Uh, centrul European uh, va reuși să-și atingă viteza de croazieră. Sigur că totul va depinde și de resursele pe care vom reuși să le asigurăm acestui centru și în cele din urmă este nevoie de sprijinul statelor membre uh, care trebuie să investească și ele capacități pentru ca apoi să beneficieze de acest centru la întregul său uh, potențial. Am avut reacții foarte pozitive din partea statelor membre. Știm că în momentul de față discuțiile sunt în plină derulare pentru, uh, la nivelul președinției daneze pentru ca concluziile Consiliului să sprijine uh, înființarea acestui centru european de combatere a criminalității informatice până la finalul acestui an. Știm că există sprijin puternic din partea multor uh, eurodeputați și în același timp uh, avem și negocieri în uh, ceea ce privește directiva privind atacurile cibernetice. Uh, Comisia de fond este Comisia Libe și în acest context am uh, văzut sprijinul eurodeputaților pentru noi și așteptăm cu mare interes, pentru, cu, cu mare interes să primim acest sprijin în continuare pentru înființarea Centrului European, mai ales ținând cont de problema resurselor, care, așa cum am spus mai devreme, încă nu a fost rezolvată. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați oferit ocazia de a vă prezenta principalele fapte legate de înființarea acestui centru. Suntem uh, disponibili la un moment în viitor să vă oferim o actualizare, să vă spunem care este situația de fapt pentru că asta este o inițiativă de mare prioritate pentru Comisia Europeană și credem că ar uh, conta enorm uh, în ceea ce privește reacția europeană față de această problemă din ce în ce mai mare a uh, infracționalității cibernetice. Mulțumesc! Mulțumesc! Am o întrebare. Pentru mine, atacuri cibernetice nu înseamnă doar criminalitate informatică, ci uh, sunt legate și de situațiile militare. Am înțeles că dumneavoastră nu aveți niciun fel de abordare militară aici, ci vă ocupați doar de uh, infracționalitățile cibernetice. Dar, evident, aveți nevoie de sprijin legislativ pentru activitatea dumneavoastră, dar uh, Ă, mă întrebam ce înseamnă reunirea expertizei europene. Ne puteți ă, spune care este experiența relevantă a statelor membre în combaterea criminalității informatice? Bun, doamna Copa, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vorbesc în numele colegului meu, domnul Panuevo, care, din păcate, nu a putut fi prezent astăzi aici, așa încât o să-i citesc observațiile pe marginea acestui raport. În primul rând, recunosc că infracționalitatea cibernetică reprezintă o amenințare globală și cetățenii europeni sunt din ce în ce mai conștienți de faptul că securitatea cibernetică trebuie să fie consolidată. Am citit comunicarea Comisiei cu mare atenție și salut propunerea de a înființa un centru european de luptă împotriva criminalității informatice, pentru că aceasta este o problemă transfrontalieră și tocmai de aceea avem nevoie de acțiuni concertate. Cu toate acestea, punctul meu de vedere este că Centrul European trebuie să fie complementat de un cadru legislativ armonizat și trebuie să îi se pună uh, la dispoziție mai multe resurse pentru combaterea criminalității informatice la nivel național. Subliniez și rolul Parlamentului European în definirea și supravegherea acestui Centru European. Aceasta a fost uh, intervenția colegului meu și aș dori să adaug și eu, în numele grupului meu, necesitatea care este deja menționată în, uh, domnul, în uh, poziția domnului Barnuevo de necesitatea unui cadru legislativ fără de care centrul acesta nu poate funcționa. Vreau să știu care, sunt, care e părerea dumneavoastră și dacă putem să avem sau nu această, acest cadru. Mulțumesc, doamna Lozing, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acesta este un subiect foarte controversat, de fapt. Și Uh, vorbim aici despre abuzul uh, infracțional al internetului, un lucru care este destul de larg răspândit. Cred că cetățenii sunt foarte interesați să aibă o formă de protecție față de acest tip de infracționalitate. De asemenea, există un drept legitim de a sprijini uh, drepturile omului și democrația. Deci cred că în acest domeniu s-ar putea să apară un conflict între cele două drepturi. Doamna Nicolae a vorbit deja de faptul că există o utilizare uh, militară, o dimensiune militară a acestei discuții. Și, evident, acest lucru este important și pentru comisia noastră. Sunt ușor iritată de faptul că comisia nu a atins acest punct în această după-amiază, pentru că am senzația că acest subiect va fi introdus pe ușa din spate, dacă se poate spune așa. În Germania avem un centru național de apărare care se ocupă de lupta împotriva hackerilor. Și în acest uh, proces, în cursul înființării acestui uh, centru, au existat dezbateri legate de conectarea cu serviciile polițienești, serviciile militare sau uh, serviciile secrete, spre exemplu. Deci asta este una din îngrijorările mele se poate întâmpla acest lucru și aici, pentru că eu cred că s-ar putea să existe riscul ca să existe un risc la adresa democrației și a drepturilor cetățenești. Și tocmai de aceea întrebarea mea este cum poate acest model european să se asigure că există cooperare și schimb de informații cu cetățenii și cu serviciile secrete naționale și, de asemenea, cu serviciile militare? nu sunt foarte sigură cum se va rezolva această problemă. Poate Comisia ar putea să ne dea un răspuns relevant. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. Domnule Chelam, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Pe mine mă încurajează această inițiativă a Comisiei, care este bine fundamentată. Putem fi de acord cu ea în principiu și așteptăm cu interes ca aceasta să înceapă să funcționeze. Întrebarea mea este, ați menționat în prezentarea dumneavoastră că principalul fundament, temei juridic uh, rămâne Convenția de la Budapesta în ceea ce privește infracționalitatea cibernetică. Credeți că această convenție este suficientă Cu alte cuvinte, credeți că este nevoie de modernizare sau de o extindere a acestei convenții sau credeți că puteți să funcționați în continuare pe baza ei în viitorul uh, apropiat? Apoi ați vorbit despre obstacolele față de cooperare din cauza diverselor sisteme legislative și juridice și dificultatea în a trece peste granițe. Aveți vreun plan pentru a rezolva această problemă? Pentru că, într-adevăr, este o problemă foarte gravă. Ați vorbit de asemenea și despre mijloace suficiente pentru schimbul de informații între statele membre și între diversi actori interesați. Se pare că sunteți destul de ezitant sau de precaut uh, și nu doriți să cereți resurse suplimentare pentru centru, dar cum se poate depăși această problemă a mijloacelor insuficiente pentru asigurarea schimbului de informații? Cred că acesta este subiectul central, practic pentru că schimbul de informații este fundamental este, și acesta prin definiție, este foarte sensibil Și cum putem merge mai departe? Și reprezentanții privați pot să aibă acces la aceste informații? Acestea ar fi întrebările mele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Galer! Mulțumesc foarte mult! Cred că întrebarea antevorbitorilor este, întrebările antevorbitorilor sunt foarte interesante și am și eu una de adăugat. Este vorba de măsurile civile. Întrebarea mea este ce a făcut Comisia până acum pentru a proteja sistemele informatice pe care le folosim noi în misiuni. Cum se derulează lucrurile în acest moment? și cum putem acționa pe viitor. Deci, înainte de a discuta cum putem acționa pe viitor, ce se întâmplă în acest moment? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Van Norden. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, trebuie să facem o distinție a diverselor aspecte. Atacuri cibernetice, securitate cibernetică, cum ați spus și dumneavoastră, dimensiunea militară și uh, Uh, infracționalitatea cibernetică, asupra căreia se concentrează această comunicare. Mă întreb dacă propunerea asta se referă, este cea mai bună soluție pentru uh, uh, tratarea problemei infracționalității cibernetice sau este doar o idee de a crea o competență suplimentară la nivel european. Pentru că asta este o problemă internațională și foarte multe infracțiuni uh, Uh, demarează, pornesc din afara granițelor uh, Uniunii Europene. Deci trebuie să mergem un pic mai departe de Uniunea Europeană și trebuie să discutăm și cu alte țări și cu alte organizații despre acest lucru. Și mă întreb care sunt uh, implicațiile legate de resurse. Pentru că acesta ar trebui să fie un aspect foarte important al comunicării și totuși el a fost tratat într-un alineat foarte, foarte mic. Uh, care este costul și de unde vor proveni fondurile. Și dacă vorbim despre o competență a Uniunii Europene, ce reduceri compensatorii se vor face în alte domenii pentru a oferi finanțarea necesară și resursele necesare pentru un asemenea centru? Cred că acestea sunt niște întrebări foarte importante. Mulțumesc, domnul Ehrenhauser. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să plec tocmai de la aceeași întrebare legată de resurse. Se pare că există o limită. Acolo unde trebuie să spunem e o idee bună sau nu e o idee tocmai bună. Și vorbim de agențiile europene. Une, uh, unele dintre ele au 40 de angajați și acolo spunem nu e o idee chiar atât de bună pentru că este o povară uriașă pentru aceste agenții. Deci, întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră, spuneți că deja există niște resurse disponibile în termen de buget și în termen de personal. Care este masa critică de care este nevoie? În al doilea rând, centrul va face parte din Europol. Asta înseamnă că o parte din buget va veni din din bugetul Europol și dacă da, asta înseamnă că personalul va proveni tot de la Europol sau va fi ceva complet diferit de Europol? A treia întrebare este une. Avem ENISA și nu știu dacă ENISA este situată în cea mai bună în locație geografică și Vreau să știu dacă ENISA va fuziona cu acest nou centru și dacă vor exista sinergii pentru a face economii de costuri. A patra întrebare. Scopul acestui centru ar fi de a sprijini uh, construirea de capacitate în statele membre. Poate ați putea să ne spuneți câte ceva și despre asta și să ne spuneți care sunt în momentul de față capacitățile statelor membre. E evident că se lucrează în acest domeniu și e evident că avem de-a face cu o colectivă cum ar fi Anonymous, în care tinerii pot să încalce legea din propriul dormitor. Și întrebarea asta este foarte importantă legată de capacități, pentru că uneori aceste capacități nu par să fie suficiente. Mulțumesc! Mulțumesc, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Sunt multe întrebări pe, la care trebuie să răspundeți. O să fac tot posibilul să răspund măcar la o parte. În primul rând, vorbind despre dimensiunea militară, evident aceasta nu este luată în calcul, nu există nicio competență aici, dar a spus pe bună dreptate că aceste chestiuni sunt uh, legate și că atunci când există un atac cibernetic, dacă făptuitorul nu este cunoscut, se poate spune că oricine poate sta în spatele acelui atac. Poate să fie un infractor, un grup terorist sau o țară. Dar, evident, acest lucru nu ține de competențele Centrului de Combatere a Infracționalității Cibernetice, care se va concentra exclusiv pe aspectele penale, deci identificarea făptașilor, demararea anchetelor și uh, trimiterea în instanță. Aceste lucruri sunt făcute la nivel național și rolul centrului este să sprijine toate aceste uh, aspecte. În ceea ce privește experiența, vorbim aici despre cunoștințe legate, spre exemplu, de noi tipuri de virus informatici sau de uh, softuri uh, uh malevolente care doresc să uh, extragă informații, să facă phishing. Deci există experiențe în diverse domenii uh, legate de infracționalitățile favorizate de internet, cum ar fi spargerea conturilor bancare, utilizarea sau furtul de identitate, pe calculator pentru a, conduce, pentru a demara atacuri care să blocheze site-uri informatice. Uh, am văzut uh, atacuri pentru denial of service care sunt folosite în scopuri de șantaj, spre exemplu. Aș putea continua la infinit, dar uh, poate ar trebui să vă mai dau încă un exemplu ca să vizualizează rolul centrului uh, și al experienței oferite de acest uh, centru. Aceasta este de strângere și de dezvoltare a unor instrumente uh, criminalistice, deci uh, uneori softuri, alteori echipamente care sunt folosite de anchetatori pentru a obține dovezi ale infracțiunilor cibernetice care au fost comise, pentru a analiza uh, harduri, pentru a analiza uh, softuri și așa mai departe. În ceea ce privește cadrul juridic, s-a spus că principalul cadru juridic pe care îl avem este Convenția de la Budapesta, Convenția Consiliului European privind criminalitatea cibernetică, care, deși a fost adoptată în 2001, din cauza modului în care a fost construită, este neutră din punct de vedere tehnologic și totuși este în continuare surprinzător de relevantă pentru că definește principalele infracțiuni în domeniul infracțiunilor cibernetice și toate problemele legate de cooperarea judiciară și așa mai departe. Convenția Consiliului European a fost inspirația și fundamentul pentru achiul european uh, existent și decizia cadru referitoare la atacurile asupra sistemelor informatice la fel. Și acum revizuim aceste instrumente legislative și avem discuții legate de directivă care ne vor ajuta să evoluăm și să mergem un pic mai departe decât ne ajută în acest moment Convenția uh, Consiliului European. Spre exemplu, în ceea ce privește incriminarea botneturilor. Pentru că aici avem prevederi specifice care armonizează nivelul uh, minim de pedapsă. În ceea ce privește potențialele îngrijorări legate de implicațiile pentru cetățeni sau pentru drepturile fundamentale în ceea ce privește activitatea centrului privind criminalitatea cibernetică. Cred că avantajul de a avea acest centru la nivelul Europol este că la Europol avem un sistem foarte robust pentru controlarea și protejarea datelor cu caracter uh, personal. Aceste date sunt protejate chiar și în contextul uh, schimbului de informații prin uh, dosare analitice. Și tocmai de aceea acest lucru ne dă încrederea că avem niște standarde suficient de înalte pentru protejarea datelor, protecție care este necesară pentru a preveni abuzurile. Poate n-ar trebui să fac o invitație în numele Europol, dar știu că Europolul a găzduit recent a găzuit-o recent pe doamna Holmeier, care este raportor pentru directiva privind atacurile cibernetice și care a vizitat Europol și a văzut cu proprii ochi uh, centrul uh, care funcționează acolo și cred că uh, acesta ar fi cel mai bun mod pentru ca eurodeputații să înțeleagă activitatea care se desfășoară și se va desfășura pe viitor la nivelul centrului. Yes, uh, question of private sector. În ceea ce privește sectorul uh, privat. Este absolut uh, esențial să includem și sectorul privat în sistem, dar trebuie să facem o distinție între uh, punerea la dispoziție a informațiilor uh, și schimbul de informații în ceea ce privește anchetele, uh, informații referitoare la suspecți, la probe. Aceste informații pot fi schimbate într-un cadru foarte rigid, într-un sistem protejat, care să aibă doar uh, rol uh, de aplicare a legii. În ceea ce privește sectorul privat, mai degrabă acesta ar trebui să ne informeze privitor la modul de operare al infractorilor cibernetici, la noi instrumente moderne pentru a preveni atacurile cibernetice, pentru a detecta softurile uh, folosite pentru infracțiuni. Dar este un, un element care depășește uh, competențele Centrului de combatere a criminalității informatice. Astăzi, majoritatea atacurilor cibernetice nu sunt însă dezvăluite um, autorităților. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că totuși există, pentru că există um, instituții bancare care nu vor să dezvăluie informații. s-a încercat introducerea în amendamente a unei obligativități de a raporta infracțiunile. Dar aceste probleme nu se referă la acest centru. Este vorba de raportări făcute la nivel național. Dar uh, informațiile suplimentare nu vor contribui doar la uh, anchete de succes, dar vor uh, contribui și la abordarea lor la nivel european. Dacă informațiile sunt transmise de autoritățile naționale către Europol. Uh, vă mulțumesc pentru că v-ați exprimat îngrijorările privind resursele. Cred că am fost deschis când am spus că noi, Comisia, suntem uh, conștienți de ce așteptări aveți de la un asemenea document. V-am explicat de ce nu am putut, în momentul de față, să ajungem la, la un acord pe care să-l includem aici. Studiul de fezabilitate ne-a făcut o idee, dar Totuși, studiul de fezabilitate sugera că bugetul ar trebui să creadă cu 3 milioane de, de euro în 2013 și apoi cu 8 milioane. Aveți astfel o, o idee despre resurse pentru 2013-2014. dar uh, acesta este, nu este un angajament pe care uh, Comisia îl ia, este doar uh, orientativ. Din punct de vedere tehnic, problemele vor fi abordate în construcția bugetului Europol, pentru că acest centru va fi parte din Europol și bugetul său va face parte din bugetul Europol. Prin urmare, bugetul său se va reflecta în bugetul Europol. Poate uh, unele state membre vor detașa personal către Europol și acest lucru trebuie inclus în uh, contextul general. În ceea ce privește protejarea sistemelor IT în uh, misiunile civile, nu pot să răspund la această întrebare, poate colegii mei pot să o facă. Noi nu ne ocupăm de aspectele externe, aspectele operaționale nu sunt parte din competențele departamentului meu. Dar voi uh, transmite întrebarea. Întrebarea privind relația cu ENISA. Există două mandate distincte, separate. Rolul ENISA este de a ajuta statele membre să își sporească rezistența sistemelor informatice, susține eforturile de prevenire împotriva uh, atac amenințărilor cibernetice și acestea nu sunt neapărat uh, amenințări uh, din partea oamenilor. Dar sinergia este evidentă. Securitatea informatică contribuie la prevenirea uh, Uh, problemelor informatice și sistemele puternice sunt mai uh, greu de um, abordat de către infractori. Atunci când vă uh, știm de la polițiști că au scăzut, a scăzut numărul cazurilor de phishing Problema, aceste două aspecte sunt, sunt conectate și ENISA va colabora cu Centrul pentru Prevenirea Criminalității Informatice. ENISA și uh, EU-CERT vor detașa personal la Haga în noul centru și și se va asigura o colaborare. Cred că aceasta este direcția pe care ar trebui să o urmăm. A fost și o întrebare interesantă despre competențe în contextul internațional. Aceasta este uh, problema înaltului reprezentant, dar uh, din ceea ce știm noi, în general, poziția Uniunii Europene este că noi considerăm că modelul uh, actual de guvernanță pe internet, adică guvernanța făcută de un sistem uh, în care uh, sistemul privat conduce și guvernele au rol consultativ, atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite sunt de acord că este modelul cel mai bine, cel mai bun pentru a asigura uh, libertatea pe internet. Statele Unite se opun alternativelor uh, rusești, uh, chineze, în ceea ce privește guvernanța Uniunea Europeană susține Convenția de la Budapesta și nu credem că e nevoie de negocierea unui nou instrument. Acesta este contextul general. Cred că sunt astfel reflectate și îngrijorările ce nu au fost uh, exprimate în această comisie. Există multe pericole posibile o combinație de probleme care includ și dimensiunea militară. Statele trebuie să aibă un dialog pe tema rezolvării acestor probleme, pe tema măsurilor ce pot fi luate fără să ajunge la crearea unor noi instrumente internaționale pentru că s-ar putea dovedi problematic. Știți poate de conferința găzduită de Regatul Unit anul trecut, uh, la care se dorea discutarea comportamentului în spațiul cibernetic și comisia a fost reprezentată de comisarul Cruz. Au fost multe state membre prezente și s-a ajuns la concluzia că trebuie să discutăm și cu rușii, cu chinezii, referitor la, la normele privind guvernanța pe internet. Dialogul va continua, procesul va continua. Următoarea conferință, care continuă conferința precedentă, va fi organizată în Ungaria și știm că în Ungaria se iau inițiative care reflectă această problemă. Dacă vor exista rezultate concrete, este greu de spus. Cred că colegii de la Serviciul de Acțiune Externă pot să spună, dar uh, este bine să știm că acest proces continuă. și că Uniunea Europeană își uh, creează o poziție pe aceste subiecte. Cred că v-am răspuns la majoritatea întrebărilor. Vă asigur că mult, la multe întrebări se va putea răspunde odată ce procesul continuă și vă vom ține la curent um, despre progresele pe care le vom face. Mulțumesc. Mai sunt alte întrebări? În ceea ce privește ultima întrebare, după cum știți, NATO au un centru de excelență la Tallinn se plănuiește cooperarea cu acest uh, centru pentru crearea unei expertize. Ar fi folositor să aplicați expertiza lor în uh, crima organizată. Au existat o serie de discuții neoficiale între NATO și Serviciul de Acțiune Externă, la care am participat și noi, despre centrul de la Tallinn, dar în principiu, din uh, câte ne dăm noi seama, în momentul de față, majoritatea acțiunilor NATO sunt legate de protecția infrastructurii IT de la NATO. Cred că există posibilități de cooperare. Colegii noștri de, din structurile militare ale Uniunii Europene dialoguează cu NATO dar, din câte știu, nu avem rezultate concrete. Și centrul de la Tallinn este parte din uh, acest. Uh, există un centru la Tallinn care este parte a sistemului uh, susținut de Uniunea Europeană, există o rețea neoficială de centre care includ uh, comunitățile de cercetare, guvernele, autoritățile de aplicare a legii. Avem acum patru centre în Irlanda, Franța, Belgia și Estonia. Există alte centre care se pregătesc și să apară. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc pentru întrebări, pentru intervenții. Am uh, încheiat și al doilea punct de pe ordinea de zi. Vă propun să luăm o pauză de câteva minute înainte de a avea reuniunea biroului extins. Mâine ne vom întâlni la 9 și jumătate în aceeași sală. Vă mulțumesc!